Drept urmare, acest uh, proces verbal este adoptat. Stimați colegi, la tribună uh, se află o delegație din Congresul American. Cliff Stearns, uh, copreședinte al uh, dialogului transatlantic și cei șapte colegi ai săi. Bun venit, stimați colegi! Ne bucurăm să vă vedem la Parlamentul European. colegii Congresului, uh, um, alături de noi în cadrul dialogului transatlantic al legislatorilor, au fost împreună cu noi la Copenhaga pentru o conferință a acestui uh, dialog transatlantic și vor participa în această seară la o ședință extraordinară a Comisiei pentru Afaceri Externe autoritățile competente din Franța m-au informat cu privire la alegerea domnului Eric Andrieu în locul domnului Kader Arif, dom uh, domnul Jean-Jacques Bisset în locul domnului Pascal Canfin